În conformitate cu articolul 323 din uh, regulamentul de procedură, nu au fost uh, depuse amendamente la vot. Acest corrigendum de ieri este adoptat ca atare. Autoritățile de resort din Ungaria mi-au transmis o cerere de derogare a imunității parlamentare a domnului Bela Kovac. În conformitate cu articolul 9.1 din regulamentul de procedură, această solicitare este transmisă Comisiei juri. Comisia va putea cere autorității din Ungaria să uh, pună la dispoziție orice alte informații sau explicații necesare pentru a-și putea forma